good that we have to be punctual. Yeah. I hope to be. So, ladies and gentlemen, we are now... Doamnelor și domnilor, trecem acum la punctul 9 de programa noastră de zi. E egalitatea de gen în acordurile comerciale ale UE. E vorba de o reuniune comună, conform articolului 55, uh, comună între Comisia Inter și Comisia FEM. Pare bine că doamna Matera, vicepreședintă Comisiei FEM este aici alături de mine. Trebuie să analizăm uh, documentul și amendamentele. E, o serie întreagă de amendamente, dar avem doar o jumătate de oră la dispoziție. Bun. Eh, voi începe prin a da cuvântul eh, raportoarei, eh, doamna Florența. Vă rog. Multe grazie, președinte. E desidero... Mulțumesc, domnule președinte. Numele meu și al colegei Malin Bjork, raportoare pentru Comisia FEM, și vă spun că, din păcate, doamna Bjork nu a putut fi astăzi aici, dar vreau și numele ei să mulțumesc mai întâi de toate colegilor europarlamentar, raportor din umbră pentru acest raport comun, FEM-INTA. Mulțumesc și Barbarei Matera și uh, multor alți colegi uh, și colege mm, de la Comisia FEM uh, și de asemenea de la Comisia uh, INTA, care au participat la redactarea documentului și care au, mulțumesc și celor care au intervenit uh, când am discutat uh, primul proiect de raport pentru contribuții, pentru amendamentele depuse, care sunt, uh, iată, 339, mai precis. Fiecare grup politic din Parlamentul European și din comisiile sale e reprezentat a, în amendamentele pe care le-am primit Asta înseamnă că există un interes și o atenție deosebită asupra perspectivei de gen în tratatele comerciale. Știm că în ce privește chestiunile ce țin de comerțul internațional, Parlamentul European uh, adesea a avut păreri împărțite și din amendamentele care ne-au parvenit pot spune că o bună parte, îmi pare că îmbunătățesc și completează prima versiune a raportului uh, meu și al colegii Bjork și mm, o bună parte în amendamente, și subliniez asta, arată o sensibilitate deosebită față de perspectiva de gen și atunci când uh, aceasta se exprimă mm, printr-o poziționare politică diferită de cea a mea. Cred că E un lucru perfect pozitiv pentru că înseamnă că sensibilitatea aceasta este transversală în toate grupurile politice și eu îmi doresc ca, din acest punct de vedere, să reușim să avem niște amendamente de compromis de calitate. O parte din amendamentele primite trebuie să spun că mi se pare că e orientată mai degrabă uh, să, spre o um, un aspect spectaculos, dar nu neapărat orientat spre fond. Trebuie să reiasă clar că, din punctul meu de vedere, nu putem să acceptăm uh, nimic mai puțin decât uh, prevederi uh, obligatorii în chestiune de gen și în tot ce ține de condițiile de muncă decentă și accesul la îngrijiri de sănătate pentru toată lumea, inclusiv dreptul la ă, sănătatea sexuală și a reproducerii, dreptul la hrană, la apă, respectarea mediului și, în general, orice ar putea avea un impact negativ asupra mediului și drepturilor omului. Reamintesc, drepturile femeilor și ale copilor sunt drepturile ale omului. Așadar, tot ceea ce are un impact negativ nu poate fi considerat o barieră non-tarifară. Noi trebuie să construim politici comerciale și bunăstarea persoanelor și a planetei pe uh, baza drepturilor omului. Eu țin foarte mult uh, la acest aspect. Am fost și raportarea unui alt document, un raport uh, adoptat pe data de 5 iulie anul trecut în plenul Parlamentului. Era vorba de, tocmai de drepturile omului și tratatele comerciale și atunci eu cred că trebuie să mai facem un efort față de textul raportului anterior, nu doar luând în considerare drepturile femeilor ca drepturi ale omului, ci consolidând perspectiva de gen în tratatele comerciale și încercând să conferim un caracter obligatoriu în politica comercială a Uniunii tuturor prevederilor care țin de respectarea drepturilor omului și drepturilor femeilor. În procedura de până acum, uh, colega Bjork și cu mine am subliniat în repetate rânduri că politicile de comerț internațional care țin de competența Uniunii Europene uh, s-au desfășurat uh, fără a ține seama de chestiune de gen. Un studiu prezentat chiar aici la Parlament și în fața Comisiei pentru Comerț Internațional a fost discutat uh, acum câteva vreme și exact despre asta a vorbit, că nu s-a ținut cont de politici de gen în uh, comerțul internațional. Și studiul acesta a reflectat uh, uh, convingerile noastre, dar am, ne-am cons- consultat și cu experți și cu societatea civilă și, și uh, noi am reușit să ne consolidăm convingerile după uh, acest uh, seminar din păcate, nu toată lumea a fost interesată de această discuție. A fost o ocazie pierdută. Știm că s-au făcut pași mici, dar importanți, în direcția mm, politicilor de gen, în mm, politicile noastre comerciale, dar mm, aceste cuceriri nu sunt de considerat ca fiind definitive. Sunt uh, indicații pentru tratatul comercial dintre Uniunea Europeană și Chile. Uh, pentru prima oară apar, uh, apare un capitol privitor la chestiunile de gen. Și aici mulțumesc doamnei raportoare, doamna Rodriguez Pineiro, care e de față. Consider că e o cucerire prețioasă și o etapă fundamentală care deschide ușa altor posibilități. Deci un capitol dedicat de întregime chestiunilor de gen într-un acord comercial înseamnă că se recunoaște importanța acestei, acestor chestiuni. În același timp, trebuie să amintesc că chestiunea de gen nu reprezintă o, o temă, ci o abordare, o perspectivă care trebuie să fie transversală în politicile comerciale și ale politicilor în general. Nu e vorba de o provocare, ci de un obiectiv prin prisma asta doresc să mm, analizăm acest raport uh, și împreună cu colega Björk. Uh, Viera asta va fi o primă reuniune a raportorilor din umbră la nivelul staffului. Mulțumesc din nou tuturor pentru angajamentul de care au dat dovadă și urez uh, succes în lucrările la acest raport. Eh, grazie, colega. Matera, mulțumesc doamna Forența, mulțumesc și eu uh, pentru disponibilitatea în uh, lucrările noastre și în schimbul de e mail și sunt uh, convinsă că veți da dovadă în continuare de această disponibilitate, reuniunile cu raportul din umbră. Sigur, voi lua și eu cuvântul cu aspecte tehnice, că sunt raportare din umbră pentru PPE, însă nu-mi dau mie însă cuvântul, ci dau cuvântul, în primul rând, Colegii Saifi, nu, doamna nu a putut uh, să rămână, dar uh, o înlocuiește un coleg, și anume domnul Fisas. Vă rog, aveți cuvântul. Merci beaucoup. Je parle en nom de ma collègue Tokia Saifi, comme vous dites. Mulțumesc. Uh, deci eu cuvântul în numele doamnei Saifi. Mulțumesc raportoarelor pentru schimbul de opinii de astăzi. Grupul PPE a depus numeroase amendamente în legătură cu proiectul de raport pentru a reaminti poziția noastră privitoare la mai multe puncte ale textului și a încerca să găsim un nou echilibru. Noi suntem de acord cu Comisia Europeană uh, în uh, ce privește punerea în aplicare a unei strategii comerciale a Uniunii Europene și sigur, trebuie să ținem cont de chestiunea egalității între femei și bărbați, astfel că se va garanta ca, pro, ca comerțul să fie în profitul tuturor și va, se va garanta și o maximizare a beneficiilor. Am adăugat o referință, la fel ca alți colegi, la studiul specific al Comisiei în ce privește participarea femeilor la exporturi, studiu publicat în iunie. În paralel, noi cerem și ca chestiunea egalității între bărbați și femei să uh, fie luată în considerare în studiile de impact. Din uh, punct de vedere general, capitolele privitoare la uh, dezvoltarea durabilă pot contribui la promovarea egalității între bărbați și femei la fel ca și alte instrumente comerciale, cum ar fi sistemul SPG+, care cere semnarea, ratificarea și prea în aplicare a unor convenții, eh, din care unele au de face cu egalitatea eh, între bărbați și femei. În vederea amendamentelor depuse de colegii de la PPE, reamintesc că PPE-ul nu este în favoarea unor clauze constrângătoare în ce privește egalitatea bărbați-femei în aceste acorduri comerciale. Chestiunea egalității între bărbați și femei poate fi mai bine abordată prin alte elemente ale unui acord comercial. Grupul PPE nu susține nici includerea în mod generalizat a unor capitole specifice legate de gen în acordurile comerciale. Am putea, deci, într-un prim moment să studiem uh, uh, cazul modernizării acordului cu Chile, dat fiindcă Comisia a anunțat că vrea să, con- să includă un capitol de gen specific în acest acord. Ar fi un fel de proiect pilot când de la care am putea să ajungem la anumite concluzii. Doresc de să subliniez că grupul PPE, prin amendamentele depuse, a reamintit că noi cerem excluderea serviciilor publice de, din negocierile comerciale și încurajăm Uniunea Europeană să aibă discuții despre egalitatea între bărbați și femei pe scena internațională și în cadrul organizațiilor internaționale, cum ar fi OMC sau ONU. Vă mulțumesc pentru atenție. And I will give now the floor to my co-chair, but now not as co-chair. Îmi dau cuvântul copreședinte, dar nu în calitate de copreședinte, ci de raportare din umbră din partea PPE, în Comisia FEM. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Matera. Cum spuneam acum câteva momente, mulțumesc pentru colaborare celor două colegi raportoare. Eu reprezint aici grupul meu politic și oricum cit citind textul ne-am dat seama că textul este foarte ideologizat. Și e, cumva are un ton uh, prin care dăm lecții altora de la catedră. Mă rog, nu că pedepsim pe cineva, dar arată cu degetul unele țări care nu au un nivel uh, ridicat al standardelor de respectare a drepturilor omului. Noi ne gândim la acest raport uh, citind că schimburile comerciale, legăturile dintre țări, pot oferi o șansă tuturor femeilor uh, întreprinzătoare, deoarece noi considerăm că comerțul trebuie să susțină femeile uh, încă de la început și apoi sigur că în, de-a lungul întregii cariere. Eu sper că prin amendamentele depuse să putem uh, ajunge la un text mai bun. Am fost întotdeauna uh, la dispoziția noastră, colegii care mă cunosc știu că am voința de a o face, deci cu amendamentele acestea vom sublinia aspecte pozitive, desigur, ale acestui proces de integrare comercială. Femeile întreprinzătoare sunt din ce în ce mai numeroase în Europa și în lumea întreagă și cred că tocmai ele sunt cele care au de beneficiat din partea deschiderii comerțului. Trebuie să stimulăm participarea IMM-urilor în general, uh, să ne gândim și tocmai cele care sunt conduse, la cele care sunt conduse de femei și cred că e important să solicităm comisiei uh, date statistice care să ne vorbească mai precis despre dimensiunea de gen și inclusiv date defalcate sunt de folos. Și e important să studiem aceste date, să înțelegem uh, condiția actuală, să mm, eliminăm contradicțiile și controversele existente. Am încredere în succesul nostru, sper că vom avea o bună colaborare cu raportoarele și cu raportorii din umbră și acum uh, dau cuvântul să vedem doamnei uh, noștri din partea grupului uh, socialist. Do, do la parola allora a... Nu, nu este aici. Atunci are cuvântul doamna Rodriguez Pineiro, și anume Inmaculada Rodríguez Pineiro. A, a los dos, a la presidenta y al presidente. En primer lugar, quiero excusar a mi... Mulțumesc și uh, doamna Maria noi uh, o roagă să o scuzați, pentru că i-a fost imposibil să fie astăzi aici la această oră și m-a, m-a rugat să vă transmit următoarele. Uh, Speră să obținem un bun rezultat printr-o bună colaborare. În plus, sper că pot mulțumi celor două coraportoare, doamna Björk și colega noastră, Florența, cu care am lucrat și în alte ocazii. Și cred că Eh, proiectul de raport, eh, sigur, eh, conține propuneri bune în legătură cu egalitatea de gen și comerțul, necesitatea de a include clauze obligatorii în ce privește drepturile omului și drepturile, dreptul muncii, cu includerea femeilor și ca companiile de sector, de exemplu textilele, unde sunt prezente mai mult femeile, să fie mai responsabile. Noi, socialiștii, apărăm aceste obiective și vom susține acest conținut. Restul textului propus de GUE se orientează mai ales uh, în a, uh, într-o serie de capitole și de sectoare care afectează în mod desproporționat și negativ femeilor, sectorul serviciilor, agricultura, achiziții publice, protecția uh, investițiilor, proprietatea comercială. Aici nu sunt de acord cu această poziție, nici grupul meu nu este de acord, pentru că eu consider că uh, foarte important ca pentru a încorpora perspectiva de gen într-o politică comercială, să nu excludem anumite sectoare de la masa negocierilor, ci din contră. Trebuie să abordăm problemele și să luptăm pentru a uh, îmbunătăți regulamentul, pentru ca femeile să poată beneficia de acordurile comerciale în aceleași condiții ca bărbații. Și rog uh, coraportarele să se gândească mai bine ca să ajungem la un acord în acest sens. Însă suntem uh, de acord că acum, după cum foarte bine se spune în raport, Direcția Generală pentru Comerț a Comisiei nu a prezentat practic uh, niciun fel de document și nu a fost deloc atentă la dimensiunea de gen. Însă, în ultima vreme s-au schimbat pozitiv lucrurile și e foarte bine că e așa. Mulțumesc tuturor celor care au făcut eforturi pentru a reuși această, să ajungem la această schimbare. E adevărat, uh, cum spune raportul, că noua strategie Commerce for All, un comerț pentru toți, nu menționează deloc femeile și perspectiva de gen în politica comercială nu se poate baza doar pe a pune femeile pe prim plan. Uh, e important, dar nu e suficient. Trebuie să ținem cont de rolul femeilor ca angajate și ca consumatoare, de asemenea, cum bine se spune în raport. Au trecut 20 uh, de ani de la declarația de la Beijing și încă femeile reprezintă mai mult de 70 la 100 din miliardul de persoane cele mai sărace din lume, din nefericire. Trebuie să spunem că sărăcia e feminină și are chip uh, de femeie. Dar uh, e adevărat și că Comisia schimbă lucrurile în raportul său privitor la aplicarea strategiei, menționează pentru prima oară uh, angajamentul ca în viitoarele negocieri, începând cu cele cu Chile, să uh, uh, fie incluse mm, propuneri mai recente în legătură cu comerțul și dimensiunea de gen și astăzi doamna comisar Malmström chiar uh, aici, în această sală, a spus că se va include un capitol de gen. Și mulțumesc și eu raport, raportoare doamna Forența pentru că m-a sprijinit în raportul privitor la acordul cu Chile și mă surprinde că acum Uh, iată că nu regăsesc acest acord de a încorpora un, part, un uh, capitol de gen. Sper că PP-ul se va răzgândi în acest sens. Bărbații nu își pot impune criteriile și, vo- și voința și modul de a gândi celelalte jumătăți a populației mondiale, care sunt femeile. Vreau de asemenea să semnalez că e fundamental să uh, uh, includem angajamentul perspective de gen uh, al OMC și în următoarea conferință uh, ministerială Buenos Aires din decembrie se va reflecta dimensiunea de gen. Și am tot luptat pentru ca perspectiva de gen să fie transversală și multilaterală. Sunt pași înainte importanți, dar sunt insuficienți. Acum acum voi referi la amendamentele pe care le-am depus care doresc să nuanțeze și să consolideze proiectul de raport cu propuneri constructive în legătură cu modul în care să deschidem noi oportunități pentru femei prin politica comercială a Uniunii Europene și grupul meu a depus 86 de amendamente din cele 339 depuse în total, tocmai în acest scop și cu acest obiectiv și sper ca că toți raportorii din cele două comisii implicate să uh, găsească un acord, nu doar în ce privește obiectivul, ci și în legătură cu modul în care îl vom obține, ceea ce e fundamental. Și aici nu putem să rămânem uh, cu atitudini inflexibile, fac un apel la consens și la ambiție pentru un obiectiv pentru care luptăm de mulți ani. De aceea vreau să ne unim forțele și să avem un capitol de gen în, într-un comerț ambițios, eficient și care să includă obiective obligatorii. Asta apare în articolul 160 pe care l-am prezentat. Oricum, în plus, cum spune un alt amendament 275, e fundamental să includem experți de gen în toate fazele negocierilor, acordurilor comerciale și în punerea în aplicare și evaluarea acordurilor după cum și spune amendamentul deci 275. De asemenea, cerem să se dezvolte o metodologie care să includă studii bazate pe date defalcate pe gen și sector și cu indicatori ca să facem studii ex ante și ex post, pentru că nu trebuie să vedem situația doar la început ca să corectăm problemele. Trebuie să vedem și dacă metodele aplicate sunt eficiente și eficient aplicate cerem uh, uh, măsuri active în sectoarele care au mai mare influență în activitatea economică a femeilor, IMM-urile, comerțul electronic, de exemplu, textilele, proprietatea intelectuală, agricultura, cu indicații geografice agricole și cu caracter non-agricol. Și, de asemenea, să includem și sectorul artizanatului. Închei spun că e foarte important să profităm de ocazie. E prima oară că în comun FEM și INTA vor aborda într-un, obiect, într-un raport din proprie inițiativă politica de gen în comerț. Jumătatea, jumătatea din populația globului așteaptă la noi să fim la înălțime și trebuie să ne asumăm această răspundere. Mulțumesc! Grație, colega. Purtroppo... Mulțumesc, dragă colegă. Din păcate, trebuie să încheiem la 18.30. Eu îl cunosc pe Ernest, uh, colegul de la Verz, uh, îl stimez, uh, are doar două minute la dispoziție, sper că va fi la înălțime și aici. De, de, de. Aș vrea să mulțumesc celor doi raportări. Textul este foarte bun. Cred că acoperă problemele legate de faptul că politica comercială în ultimii ani nu a ținut cont de componenta de uh, gen. E foarte bine că Parlamentul încearcă să schimbe această problemă. Uh, chestiunea genului uh, este interpretată într-un mod îngust. De asemenea, vrem să cerem ca înainte de semnarea oricui acord comercial să existe o evaluare de impact în ceea ce privește componenta de gen experții de gen uh, să fie uh, uh, incluși și de asemenea capitole dedicate componentei de gen. Am înțeles că o astfel de componentă este inclusă de către Comisie în acordul cu Chile. Este un lucru lăudabil. Vrem ca acest lucru să se facă pe, să se facă în mod periodic. De asemenea, cerem Uh, să obținem uh, uh, date defalcate în ceea ce privește componenta de gen din diferite acorduri. Aveam și alte amendamente și propuneri pe care vrem să le menționez, dar pentru că ar trebui să fiu succint, astea sunt mai câteva idei. Suntem gata să lucrăm cu cele două raportoare pentru a avea un raport cât mai bun. Si sa che ha un'ottima prestazione. Într-adevăr, a fost la înălțime colegul. Să vedem dacă la fel va fi și reprezentantul comisiei, doamna Lidia Anderson. Pare rău, dar vă pot acorda doar un minut, cred. Yeah, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să Uh, cer scuze în numele șefului de unitate, Madlen, însă discus uh, acum capitole importante uh, din acord comercial. Vreau să mulțumesc pentru această inițiativă de promovare a egalității de gen prin politice comerciale. Salutăm numărul amendamentelor care recunoaște, recunosc uh, cele mai recente elemente din uh, munca Comisiei. Uh, strategia europeană uh, ajutor, asistență pentru uh, comerț uh, renoită și studiul recent făcut de comisie. Egalitatea de gen și drepturile femeilor au fost incluse progresiv în evaluările comerciale, totuși date diferențiate pe gen sunt în continuare o provocare. Am introdus Uh, convențiile uh, Organizației Internaționale a Muncii în ceea ce privește componenta de gen și uh, nediscriminarea, totuși acestea nu au fost ratificate de toate statele membre pentru a încheia, așa cum s-a menționat, există nevoia de mai multe date și de cercetare în această privință. Noi uh, planificăm uh, un nou studiu de culegere a datelor în uh, ceea ce privește angajarea femeilor, așa cum a fost sugerat de Parlamentul European. Lucrăm și cu alte organizații internaționale și așteptăm să lucrăm pe dispoziții referitoare la gen din acordul modernizat cu Chile. Și aș vrea să spun că folosim fiecare posibilitate de a uh, conștientiza lumea, inclusiv pe plan internațional, uh, susținând declarațiile privind comerțul și uh, consolidarea puterii femeilor, care va fi discutată și la conferința din acest Um, an uh, la Buenos Aires. Și acum, doamna Florența are cuvântul. Uh, intervenție fără microfon. Eu ringrazio moltissimo la Commissione per... Mulțumesc uh, Comisiei pentru contribuția adusă. Mulțumesc uh, de asemenea din nou colegilor raportori din umbră care au luat cuvântul atât la uh, INTA cât și la FEM. Vreau doar să mai precizez uh, pe scurt că eu cred că nu cred că e corect să spui că acesta este un raport ideologizat. Mi-aș dori ca principiul care stă la baza acestui raport să fie recunoscut și anume Comerțul trebuie să contribuie nu la continuarea inegalităților între bărbați și femei, ci la eliminarea inegalității între bărbați și femei. Să nu mi se spună că asta e ideologie. E doar un principiu comun pe baza căruia să putem uh, lucra, indiferent de diversele opinii. Vă mulțumesc! Thanks uh, to my... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și co-președintei și cred că ne vom reîntâlni pe 24 ianuarie, când vom vota acest raport. Mulțumesc, noapte bună!